Good morning, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. We start uh, with joint eco Începem cu reuniunea comună a comisiilor Econ și AFCO. O plăcere pentru mine să coprezidez această ședință cu colega noastră Danuta Hubner. Cred că putem considera ordinea de zi adoptată. Vă mulțumesc. N-am nimic la comunicările președintelui, minunat, și deci uh, putem trece direct la punctul principal de pe ordinea de zi. Este vorba de amendarea articolului 22 a, a uh, sistemului bancar european, al băncii centrale europene. Știți că este un uh, dosar foarte important Procedura obișnuită legislativă vizează amendarea uh, unui articol din statutul Băncii Centrale Europene. Sigur că există o legătură directă și cu alte dosare. Uh, Danuta este raportor. De fapt, este coraportor împreună cu domnul Mato. O să îți dau cuvântul imediat, Danuta, te rog. Mulțumesc. Și eu aș dori să Uh, urez bun venit uh, celor care au reușit să ajungă la această reuniune în uh, numele Comisiei AFCO, așa cum spunea Roberto. Vorbim astăzi despre articolul 22 și modificarea lui și aș dori să reamintesc tuturor că Banca Centrală Europeană a emis în 22 iunie 2017 o recomandare pentru o decizie a, articol, a Parlamentului și a Consiliului în legătură cu articolul 22 din statutul său și care a completat propunerea propunerea Comisiei din 13 uh, iunie anul trecut, care a amendat EMIR uh, în ceea ce privește supravegherea uh, CCP-urilor și a devenit foarte clar că băncile, clare, uh, băncile uh, trebuie să fie, uh, să fie implicate în supravegherea contrapărților centrale și a băncii centrale europene și deci a devenit foarte clar că băncile centrale trebuie să se um, implice mai mult în ce privește supravegherea CCP-urilor datorită creșterii volumului uh, uh, în Uniunea Europeană și în um, lume în general, care ar putea să genereze uh, riscuri, mai ales legate de sistemele de plată, dar și în alte domenii ale politicii monetare și apoi s-a mai notat și că plecarea Regatului Unit din Europeană ar putea avea un impact asupra uh, Uh, performanței uh, sistemului de euro în ce privește emiterea de monedă de către uh, Banca Centrală. Acesta a fost și un element declanșator al acestui dosar. În orice caz, e limpede că sistem, statul, statutul actual al sistemului central european, al băncii centrale europene, nu permite sistemului euro să asume răspunderile prevăzute de uh, propunerea comisiei. Poate că vă amintiți că era și o legătură cu decizia din 2015 a CEJ, conform căreia BCE nu avea competențe de reglementare uh, mai ales în ce privește instrumentele financiare și de aceea a început acest uh, uh, proces, uh, deci tocmai pentru ca BCE să poată să <coughs> asume aceste prerogative, poate să-și modifice statutul. Comisia are și competențe în acest domeniu, deci a emis un aviz pozitiv, a spus că este pentru această schimbare a statutului BCE și a propus și amendarea Uh, competenelor juridice ABCE, după care, bineînțeles, Parlamentul uh, European a intrat uh, în această nouă fază. Reuniunea de astăzi uh, organizează un schimb de vederi între două comisii și am conceput uh, această dezbatere nu numai din punctul de vedere al conținutului, ci și din punctul de vedere al importanței constituționale sau instituționale al uh, acestei dezbateri. Există câteva elemente de care trebuie să ținem cont și din această perspectivă și aș dori să fac două observații, mai ales legate de partea constituțională și după aceea o să mă refer și la chestiunile legate de conținut. Deci, primul element uh, legat de această dimensiune constituțională a dosarului vizează faptul că trebuie să păstrăm echilibrul instituțional actual, care este consfințit în tratate și uh, care uh, stă la baza funcționării Uniunii Europene. Deci trebuie să ne asigurăm că competențele BCE de a reglementa în domenii în care alte instituții europene intervin, în calitate de colegiuitori, uh, trebuie să um, uh, respectăm competențele tuturor actorilor și trebuie să creăm și mai multă certitudine pentru a evita uh, conflictul de reguli și deci nu cred că ar trebui să introducem niciun fel de ierarhie între, între mm, competențele diverselor instituții. Și un al doilea aspect legat de dimensiunea constituțională, consider de asemenea că rezultatul negocierilor cu privire la statutul BCE uh, să fie coerent cu rezultatul negocierilor cu privire la uh, uh, amendarea EMIR. Știți că ne aflăm în faza finală al acestei uh, perioade de uh, amendare și de aceea am ales un calendar pentru ambele dosare, astfel încât dezbaterile EMIR să poată să fie folosite pentru uh, dezbaterea pentru amendarea statutului BCE. Cele două texte ar trebui să fie aliniate și pe deplin compatibile. Bineînțeles că uh, consecvența nu înseamnă însă aliniere de plină, pentru că totuși să nu uităm că, uh, nu uităm uh, că avem de-a face cu uh, două niveluri diferite de norme și aș dori să mă refer acum la ierarhia normelor uh, de care trebuie să ținem cont. Uh, statutul ține de legislația primară, deci legislația care, este, care are uh, întâietate și care guvernează uh, competențele Băncii Centrale Europene și ca atare uh, poate fi considerat ca lex generalis, deci care reprezintă un cadru general. Și EMIR este de fapt un lex specialis, deci se referă la uh, uh, chestiuni specifice care uh, sunt prevederi sau dispoziții pentru CCP-uri și deci uh, trebuie să Uh, limităm uh, sfera uh, competențelor de reglementare pe, cu privire la statut. Aceasta ar fi o abordare rezonabilă, dar nu putem să uh, avem o listă cu clauze prescriptive, pentru că o astfel de uh, listă închisă ar putea fi convenabilă pentru amendarea EMIR, dar statutul trebuie să mențină nivelul suficient de flexibilitate ca să permită EMIR să fie compatibil cu statutul uh, în perspectiva unor eventuale uh, schimbări la EMIR, care cu siguranță vor interveni la un moment dat. Și deci, ca de obicei, în legislația europeană trebuie să uh, să facem față acestei uh, provocări între flexibilitate și predictibilitate, între reguli și uh, aspectul uh, discreționar. În orice caz, trebuie să uh, încadrăm uh, competențele Băncii uh, Centrale Europene, dar fără să fim prea stricți, pentru că altfel nu vom putea face față situațiilor neprevăzute. Acum, în ceea ce privește proiectul de raport și poziția mea pe partea de conținut, aș dori să propun ca Comisia sau sigur că putem să amendăm amendamentul comisiei care a fost publicat anul trecut, astfel încât uh, noile competențe care sunt conferite uh, BCE să poată să fie exercitate astfel încât să uh, existe o coerență cu actele adoptate de colegiuitori. În al doilea rând, vă propun să limităm sfera de competențe a Băncii Centrale Europene prin includerea unor elemente precum lichidități, marjele, Uh, în care să fie implicată și Banca Centrală Europeană, dar să fie o listă uh, neexhaustivă pentru a permite și uh, schimbările pe care le-am menționat. Și un alt element care este important pentru partea de conținut, din punctul meu de vedere, e includerea unor dispoziții pentru situațiile de urgență, deci competențe de urgență pentru BCE. Deci, BCE-ul ar, ar dobândi, ă, prerogativele necesare pentru a face față ă, situațiilor în care un sistem de clearing pentru instrumente financiare reprezintă un risc ă, care ar putea efecte negative asupra sistemului financiar. Iată ce aveam eu de spus. Bineînțeles că nu trebuie să uităm și faptul că lucrăm în paralel. Sigur că facem și pauze Uh, sunt și vacanțe și la Consiliu, dar în orice caz trebuie să fim uh, vigilenți în legătură cu felul în care se mută și celălalt colegiuitor. Mulțumesc! Mulțumesc, Roberto! Mulțumesc, Danuta! Acum, uh, coraportorul Econ, Gabriel Mato. De. Mulțumesc, domnule președinte! Așa cum a spus foarte bine Danuta, subiectul este unul important. Sunt de acord cu tot ceea ce a spus coraportarea mea, expertă în aceste subiecte, așa că prezentarea mea nu va fi foarte lungă. Nu cred că e nevoie de o prezentare foarte lungă. Trebuie să subliniem obiectivul acestei propuneri și anume acela ca Banca Centrală Europeană să aibă competențe, să obțină competențe pentru a avea competențe obligatorii privind controlul sistemelor de compensare. Propunerea include de asemenea ideea că atunci când e nevoie pentru a proteja zona euro, Banca Centrală Europeană trebuie să aibă competențe pentru a adopta norme suplimentare uh, pentru a reglementa contrapărțile centrale care intervin în uh, compensarea uh, sumelor pentru plăți în euro. Uh, Banca Centrală a explicat că această nouă sarcină trebuie să fie exercitată doar în scopul de politică monetară. Acest lucru este esențial pentru a-și duce sarcina la bun sfârșit. Așa cum s-a spus deja, Comisia Europeană um, la recomandarea BCE um, a prezentat un aviz favorabil, a spus că e necesar ca acesta să aibă un rol mai important în reglementarea uh, Uh, sistemelor de compensare pentru instrumente financiare și a recomandat în același timp anumite ajustări ale propunerii Băncii Centrale Europene pentru a sublinia nevoia de coerență între competențele normative ale băncii, ale Parlamentului și ale Comisiei în ceea ce privește sistemele de compensare. Consiliul uh, încă nu a făcut o propunere oficială, chiar dacă avansează negocierile Emir 2. Mm, și cred că ar fi o greșeală, însă să nu avansăm în acest dosar. Propunerea BCE, la propunerea pentru BCE, această modificare reprezintă o schimbare importantă a statutului său și astfel își va uh, se va putea achita mult mai bine de sarcinile sale. Avem și propunerea de modificare în regulamentului EMIR în același timp uh, și deci uh, contrapărțile centrale sunt bine reglementate și pot să facă față dificultăților financiare grație măsurilor deja adoptate uh, după <coughs> criza financiară. Dar este evident că trebuie să se facă anumite modificări pentru a garanta o supraveghere mai coerentă și mai riguroasă a contrapărților centrale în Uniunea Europeană și a celor din țări terțe și, așa cum s-a spus, este unul dintre cele trei elemente pe care le-a subliniat Danuta pentru a face față dificultăților situațiilor de urgență și noilor, noile prerogative trebuie să fie compatibile cu cele ale colegiuitorilor și, în general, să facă parte din sistemul de reglementare. În calitate de coraportor, sunt de acord cu importanța ideii ca BCE să obțină competențe um, mai mari în acest domeniu pentru că a devenit un element fundamental în uh, sistemul de reglementare și uh, Uh, bineînțeles, nu trebuie să uităm uh, ieșirea Regatului Unit din UE uh, și supravegherea mm, caselor de compensare. E normal să fie, să fie făcută din Europa. Așa cum a spus Danuta, subiectul este esen... un alt subiect esențial este adaptarea um, sistemului de reguli și așteptăm uh, uh, ca uh, cei de la serviciul juridic să ne spună exact care este temeiul juridic. Mulțumesc. Începem cu raportorii din umbră de la Econ. Mai întâi, Perfonș Beres. Sunt raportoare la ambele comisii, deci economisim timp astfel. Mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni comune pe un uh, dosar care a fost asomnolat, cumva a fost în uh, ibernare, dar am înțeles că de ce. Așteptam ca Emir II să se trezească, iată s-a întâmplat acest lucru, dar îmi lipsește ceva. În tot ce am făcut până acum pe acest dosar, există o serie de întrebări pentru care am întrebat, uh, am, am rugat serviciul juridic uh, să se ocupe de ele am trimis aceste întrebări în urmă cu două luni, dacă nu înșel, și n-am primit niciun răspuns. Ori, întrebările juridice pe care le-am pus, cred, sunt uh, întrebări uh, foarte pertinente, cu atât mai mult cu cât știm că serviciile juridice de la celelalte instituții s-au mobilizat. Uh, nu că vreau să lansez așa o competiție între serviciile juridice ale instituțiilor, dar în astfel de situații știm cum se întâmplă. E poate interesant încă o dată, nu să avem o competiție, ci să avem uh, o complementaritate între uh, avizul juridic din partea serviciilor juridice. Deci îmi pare rău că organizăm acest uh, prim uh, schimb de vederi fără a fi primit uh, avizul serviciului juridic. Și sper uh, să sosească cât mai repede. Acum, în ce privește chestiunile de fond, există trei evoluții aici Uh, hotărârea curții pentru Banca Centrală Europeană, prin care banca este obligată, de altfel la fel ca și uh, legiuitorii, uh, să își modifice statutul în, într-un dublu context și aici intervin celelalte două elemente la care aș dori să mă refer. În primul rând, importanța tot mai mare a contrapărților centrale, și importanța sistemică care a fost recunoscută pentru aceste CCP-uri, având în vedere asumarea riscurilor uh, în urma evoluției legislative, uh, care încearcă să țină pasul cu ce se întâmplă pe piețe după ce am ieșit din criză și apoi uh, plecarea Regatului Unit din Uniunea Europeană care mai pune o problemă, cea a supervizării și a modului de funcționare a acestei CCP-uri care rămân astfel în afara legislației europene. Și uh, în acest context au apărut uh, propuneri, uh, inclusiv cea pe care o discutăm. Instituția noastră a fost întotdeauna pentru independența BCE. Nimeni, nici în țara mea, de altfel, nu încearcă să pună sub semnul întrebării această independență, cu atât mai mult cu cât mandatul Băncii Centrale Europene a fost înțeles bine. Dar această legătură între activitatea Băncii Centrale și o uh, evoluție uh, legislativă uh, pare să pună o problemă legitimă și cred că Banca Centrală Europeană să își facă griji în legătură cu modificarea articolului 22, uh, așa cum o propune Comisia. am ascultat-o cu atenție pe Danuta Hubner și am înțeles că soluția uh, care ar putea să fie propusă ar putea să creeze o problemă. Care ar fi soluția? Să facem un copy-paste la articolul 22 uh, din uh, Emir 2 ca fiind domenii specifice pentru care avem nevoie de o intervenție directă din partea băncii centrale. Pentru a asigura securitatea și stabilitatea sistemului de plăți. Pentru că uh, ține de competența BCE. Eu sunt pentru uh, o mm, redactare bazată pe principii, dar eu cred că aici trebuie să găsim un echilibru. Și cred că deocamdată ar trebui să ne punem de acord uh, pe baza principiilor. 1. În primul rând, uh, trebuie să ca articolul 22 și Emir 2 să meargă uh, înainte, în ordinea pe care o dorim, fiecare o dorește. Apoi, în al doilea rând, Banca Centrală Europeană trebuie să-și continue activitatea uh, dar nu în baza unei uh, legislații uh, secundare, care ar îngrădi-o în activitatea de zi cu zi și, în al treilea rând, avem nevoie de o viziune clară a competențelor și a normelor sau a reglementărilor, a normelor uh, pe care BCE trebuie să uh, intervină. Și mai există și o a patra temere, uh, felul în care Parlamentul European Uh, primește aceste propuneri de regulament și cum intervine în procesul legislativ. Mă uit la domnul uh, Gualtieri, care se uită așa uh, intens la mine. N-am uitat propunerile băncii centrale de, în domenii în care Parlamentul considera că trebuie să poată să intervină. Și deci uh, trebuie să nu uităm nici această chestiune în propunere, Până acum niciunul dintre raportori nu s-a referit la acest aspect și sunt sigură că doar au omis acest lucru. Mulțumim! În numele ECR, uh, cineva reprezintă pe domnul Lunz? Uh, Kay. Okay. nu exprim uh, poziția mea în această dimineață, ci uh, îl reprezint pe Sande Lunț, uh, își cere scuze că nu poate participa. Dar a pregătit câteva uh, puncte pe care o să le citesc în numele lui. Uh, adevărbitorul a uh, prezentat foarte bine uh, contextul raportului, nu o să repet, dar raportorul nostru consideră că e nevoie să se amendeze articolul 22 uh, din statutul BC, Uh, pentru ca Banca Centrală Europeană să poată să reglementeze CCP-urile uh, din perspectivă monetară. E de acord cu Comisia că exercitarea acestei noi răspundere ar trebui să respecte obiectivele uh, și țelurile PC și să reflecte și legislația actuală. Schimbările, sigur că merg mână în mână cu revizuirea EMIR și domnul Lun consideră că trebuie să se reflecte doar deciziile din propunerea noastră. Uh, Uh, și-ar dori ca uh, schimbările de la articolul 22 să conțină cadrul juridic și instrumentele care să permină BCE să uh, facă față cerințelor din EMIR și alte texte legislative. Înțelege incertitudinea juridică și salută faptul că avem nevoie de un aviz din partea serviciului juridic și abia așteaptă să vadă care este poziția serviciilor juridice înainte să începem orice altă dezbatere. Domnul Luns m-a rugat să vă spun în încheiere că așteaptă cu nerăbdare să se implice în Uh, elaborarea acestui proiect de raport și să coopereze cu raportorii. Mulțumesc! Morten Messerschmidt din partea AFCO n-a venit, ba da, a venit, dar nu dorește să vorbească. Bine, mulțumesc, atunci trecem la ALDE, începem cu Charles Görens, care nu este în sală, ori am orbit, ori e o problemă, atunci e rândul tău. Domnul Iețec, vă rog. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Avem sentința CEJ privind articolul 22 din statutul BCE și ținând seama de rolul tot mai important al contrapărților centrale, mai ales după criza financiară și ținând seama de caracterul potențial uh, de importanță sistemică a CCP-urilor din Uniunea Europeană din state terțe, este important ca BCE să se poată achita de mandatul său pentru a garanta stabilitatea monetară. În general, grupul ALDE susține um, cererea de modificare a articolului 22 din statutul BCE. Cu toate acestea, cum a indicat deja în avizul său Comisia Europeană, modificarea articolului 22, așa cum a propus Banca Centrală Europeană, s-ar putea să extindă prea mult mandatul uh, acestei autorități, care ar, ceea ce ar uh, reprezenta o sursă potențială de conflict cu alte autorități de supraveghere și cu alte norme adoptate de Parlament și Consiliu. Este, ar fi important să evităm un asemenea conflict de interese. dreptul mare considerăm că uh, domeniul de aplicare a acestui articol să fie definit cât mai precis cu putință pentru a permite BCE să-și exercite prerogativele fără a se implica în domeniile de, care țin de competențele altor instituții europene de supraveghere. Vă mulțumesc. Sven Giegold. S-a schimbat uh, ordinea. Da, s-a schimbat ordinea, spune domnul Gigol. Pot să fiu foarte rapid. În general, suntem de acord cu recomandarea Băncii Centrale Europene. De asemenea, suntem convinși că Comisia Europeană a adus niște clarificări utile, plecând de la ceea ce este foarte rezonabil în lumina ultimelor sentințe ale CEJ, suntem de acord cu, de asemenea cu părerea Comisiei Europene de a insista că uh, este nevoie de o coerență cu cadrul legislativ general. În ceea ce privește observațiile raportorilor, raportorului și președintei Comisia AFCO, Danuta. Putem să furnizăm mai multe detalii, însă să insistăm asupra faptului că lista respectivă are un caracter deschis nu închis. Și apoi când vine vorba de uh, prerogativele de, pentru prerogativele de urgență, am uh, creat un cadru similar uh, pentru EMIR 2. Mă întreb dacă nu în cadrul EMIR ar, nu ar trebui să ne referim la aceste chestiuni care țin de situațiile de urgență. Poate am avea o abordare mai eficace în uh, Emir 2, când vom revizui Emir 2, însă nu avem o atitudine profund religioasă vis-a-vis -vis de acest aspect și susținem în general această procedură. Doamna președinte, domnul Viegas din partea GUE, cred că este prezent, vă rog. Nós, eu não, não recebi uh, informação do, do relator sombra, eh, aliás... Mă tem că nu am primit uh, nicio informație din partea Uh, raportorului nostru din umbră, care sperase că va putea participa la această dezbatere, însă este prins într-o altă reuniune. Însă, în mod evident, noi avem preocupări importante și trebuie să reușim să ținem pasul cu ultimele evoluții din uh, sistemul financiar. Acesta fiind spusă, ne confruntăm cu o creativitate uh, nețărmurită a sistemului financiar care evoluează permanent și care reușește să evite uh, normele de reglementare. Deci instituțiile europene se confruntă cu această provocare constantă de a face față acestui monstru uh, într-o transformare perpetuă. Aceste modificări sunt uh, operate ca răspuns uh, la o sentință a Curții Europene de, de Justiție, însă avem rezerve uh, rezerve profunde vis-a-vis -vis de abordarea adecvată pe care trebuie să o avem, ținând seama de apariția și dezvoltarea sectorului bancar din umbră, Cred că um, trebuie să fim bine pregătiți pentru a ține pasul cu toate aceste noi evoluții. Nu ne opunem în mod specific acestei noi măsuri specifice, însă rămânem sceptici față de um, această abordare prin care doar încercăm să ținem pasul cu noile evoluții și nu să schimbăm sistemul uh, din, într-un mod mai profund. Mulțumesc, nu văd pe colegii Morton și Castaldo. Domnul Mono? Nu? Trecem la intervențiile spontane. Atunci, domnul Thomas Mann. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură faptul că atât de mulți colegi uh, sunt de acord cu necesitatea modificării articolului 22 din Statutul Băncii Centrale Europene. Nu cred că putem reglementa toate aspectele, inclusiv sectorul bancar din umbră, așa cum a spus uh, colegul nostru. Eu aș avea o întrebare pentru Danuta. Uh, este bine că nu punem sub semnul întrebării independența Băncii Centrale Europene, însă dacă apar noi competențe pentru, bănci, pentru Banca Centrală Europeană, în ce măsură vom garanta că aceste competențe vor fi folosite doar în sensul uh, politicii monetare. Deci este vorba de reglementarea sectorului financiar în sensul unui obiectiv uh, care ține de politica monetară. Mulțumesc în mod excepțional pentru că sunteți uh, raportoare din umbră în ambele comisii. Pervanș. Da, îmi cer scuze, uitasem ceva, nu știu dacă cineva de la Consiliu este prezent sau dacă Comisia Europeană ne poate spune care este situația în Consiliu, în ce etapă s-a ajuns cu discuțiile acolo, pentru că este important să înțelegem ce se petrece și în Consiliu. Doamna Hubert, dacă nimeni altcineva nu dorește să ia cuvântul, putem da cuvântul Comisiei. Eu, din câte știu eu, nu se întâmplă multe lucruri, lucruri în Consiliu, dar poate Comisia ne va ajuta. Domnul Pearson, doriți să spuneți ceva? Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna Hübner, dacă puteți să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu ce se întâmplă la Consiliu. Da, domnule președinte, voi fi foarte uh, surcind. Comisia susține și apreciază inițiativa Băncii Centrale Europene din trei motive. CCP-urile au o importanță tot mai sistemică. Al doilea motiv, Brexitul potențează aceste riscuri. Tocmai de aceea, Comisia a propus îmbunătățirea EMIR și un mandat extins băncilor centrale. Sentința CEJ este foarte clară, BCE are prerogative de supraveghere doar în uh, domeniul sistemelor de, de plăți și nu în ceea ce privește sistemele de compensare. Dacă dorim să modificăm, să adoptăm EMIR, dacă dorim să conferim BCE aceste noi prerogative, trebuie să modificăm articolul 22 din statutul BCE, este foarte clar. Cu toate acestea, Comisia Europeană a insistat asupra necesității unei coerențe de reglementare pentru a evita potențiale conflicte cu alte norme adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Nu trebuie să uităm că modificările statutului BC trebuie să respecte o formulare potrivită, să nu introducem o, ierar- o ierarhie și să garantăm uh, echil- echilibrul între diferitele instituții. Vă pot spune că peste 18 minute se va reuni din nou grupul de lucru de la Consiliu. În Consiliu există un acord general că Banca Centrală de emisiune, inclusiv Banca Centrală Europeană ar trebui să primească prerogative suplimentare. Consiliul discută domeniile specifice unde urmează să se aplice asemenea noi prerogative, însă nu există niciun fel de dezacord în rândul Consiliului vis-a-vis -vis de necesitatea conferirii acestor noi prerogative a băncilor centrale de, de emisiune. Și poate până la sfârșitul rândului de astăzi să avem informații suplimentare, domnule președinte. Foarte bine. Raportoarea. Foarte pe scurt. Da. Am înțeles că există o majoritate um, care susține modificarea articolului 22. Deci cred că toate cele trei instituții merg pe această cale. În al doilea rând, um, Cred că Parlamentul European înțelege prea bine importanța echilibrului interinstituțional. Am menționat prerogativele diferitelor instituții, mai ales prerogativele colegiuitorilor care nu ar trebui să fie subminate și înțelegem prea bine care este provocarea din acest punct de vedere și trebuie să găsim formularea potrivită pentru a nu deschide vreo portiță în viitor. Trebuie să găsim formularea care să permită băncii centrale europene să uh, intervină eficace pe puncte specifice. Putem deschide o portiță printr-o listă, dar care să nu fie închisă, pentru că înțelegem prea bine că uh, nu putem uh, ghici de pe acum toate situațiile care pot apărea pe, pe viitor, deci va trebui să găsim uh, echilibru potrivit între uh, tradiție și provocările legislative. Cred că va, va, va fi un exercițiu dificil, sunt convinsă că vom uh, reuși să obținem un rezultat foarte bun. O să prezint calendarul înainte de a da cuvântul cu raportorului domnul Mato. Uh, mulțumesc tuturor colegilor care au luat cuvântul. Uh, este clar că această reformă este absolut necesară, cu toții ne vom implica în ea. Um, și așteptăm uh, cu interes avizul juridic uh, care să ne arate calea de urmat și mulțumesc colegilor de la uh, toate grupurile care au subliniat importanța contrapărților centrale și importanța de a ne adapta um, având în vedere că va avea loc Brexit-ul. Sunt sigur că raportul va fi unul bun. Mulțumesc foarte mult. Uh, I read the timetable, which is... Mulțumesc, o să vă prezint calendarul. care trebuie să fie confirmat. O importanță mare revine avizului juridic și cerem Serviciului Juridic al Parlamentului European să-și încheie activitatea. Am identificat care sunt problemele, încă nu și soluțiile, însă considerăm că a trecut suficient timp pentru a putea primi acest aviz. În acest moment, calendarul este următorul. Termenul pentru prezentarea proiectului de raport 28 martie, prezentarea sa 24 aprilie, termenul limită pentru depunerea amendamentelor 2 uh, mai, discutarea amendamentelor 24 mai, vot în 19 iunie, în ceea ce privește prezentarea uh, proiectului de raport există încă o marjă de manevră. Data respectivă mai poate fi și modificată. Sperăm să primim uh, avizul juridic uh, până atunci. Vă mulțumesc foarte mult. Putem încheia această reuniune scurtă, dar intensă a comisiilor Econ și AFCO. Îi mulțumesc Danutei și trece, continuăm cu, cu reuniunea Comisiei Econ.